Votăm în primul rând raportul beringer Claes privind uh, programul Justiție 2014-2020. Prin apel nominal s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a votul. muchos que no han votado. Sí, bueno, pero. El informe queda aprobado. Se adoptă. Informe Gans sobre programa de derecho. Raportul Gans privind programul Drepturi și Cetățenie pentru perioada 2014-2020. Vot prin apel nominal să deschizi votul. Se cierra la S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Winkler privind preferințele comerciale autonome pentru Republica Moldova s-a deschis votul. Se cierra votul. votație. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Fraga privind acordul de parteneriat UE-Maroc în domeniul pescuitului s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. El informe queda aprobado. Se adoptă. La recomendación la recomandación. Recomandarea Steinruck privind Convenția OIM referitoare la siguranța utilizării produselor chimice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Recomandarea Uyon Fabricarea și traficul ilegal de arme de foc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Păi, se cierra la votación. S-a închis votul. Aprobado. Se adoptă. La recomendación... Recomandarea Scholz. Acordul UE-China. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Recomandarea Moreira, importurile de carne de vită. Pentru. Împotrivă. O luăm de la început pentru că nu ridicați mâna. Pentru. Pentru la Moreira. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Recomandarea Cotini, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE și Côte d'Ivoire. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul MATO. Importul anumitor produse pescărești în insulele Canare. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Se cierra votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Naranjo Escobar, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Neinschi, același subiect. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Koslovski, același subiect. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Iegle. Negocierile referitoare la un parteneriat UE-Canada. Pentru. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Probado. Se adoptă. Raportul Swinburne cadrul de redresare și rezoluție pentru instituțiile nebancare. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Raportul Nibler, politica industrială spațială a Uniunii Europene. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Raportul del Castillo Vera. Cloud Computing. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Raportul SEDO e alabart, raportul de evaluare referitor la OAREC. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Rodust, politica comună în domeniul pescuitului. Amendamentul 1. Prima parte. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Rechazada. Par Se respinge. Partea a doua. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se respinge. Deci se adoptă poziția Consiliului. Raportul Stevenson. Organizarea comună a pieței în sectorul uh, produselor de pescuit. Nu sunt amendamente. Așadar, poziția Consiliului se adoptă. Raportul Arsenis, referitoare la Atlanticul de Nord-Est. Stocurile de specii de adâncime și pescuitul în apele internaționale. Avem 131 de amendamente de la Comisia competentă pe fond. Le votăm în bloc pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele următoare sunt caduce. Votăm acum amendamentul 131 pentru împotrivă abțineri Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Queda aprobada. Se adoptă. Cae la siguiente. Următorul amendament e caduc și votăm acum propunerea Comisiei pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm Vă rog, domnul Axenis. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În baza legii, um, regulii 57 alineatul 2, aș dori ca votul final pentru rezoluție să fie amânat, astfel încât raportul să revină în comisie pentru începerea uh, negocierilor pentru un acord în primă, în primă lectură. Mulțumesc. Vamos a votar lo que nos ha propuesto el señor Arsenis. Haideți să votăm ce a propus domnul Axenis. Pentru. Doamna Fraga. Señor Președinte, eu Domnule președinte, în numele grupului meu politic, vă rog să se voteze propunerea de rezoluție legislativă. Parlamentul European a afirmat prin majoritatea grupurilor politice că dorește să susțină acest compromis, deci eu nu cred că e cazul să amânăm votul final. Ieri raportorul a pierdut practic la vot, așadar cred că trebuie să votăm pentru compromis, pentru că compromisul prezentat s-a bucurat de susținere majoritară în Comisia PEș. Mulțumesc, haideți să votăm. Sí, de todas formas, señora Fraga. Mulțumesc, doamnă Fraga. În conformitate cu regulamentul de procedură, trebuie să votăm oricum propunerea domnului Arsenis. Dacă colegii doresc uh, să respecte ce ați recomandat dumneavoastră, vor vota împotriva propunerii domnului Arsenis sau dacă doresc votează pentru, dar în orice caz trebuie să votăm. Supun la vot propunerea domnului Arsenis de a amâna votul final. Pentru propunerea domnului Arsenis. Împotrivă. Abțineri. Propunerea domnului Arsenis se respinge. Și trecem acum... Am așa comprobat! Bine, haideți să verificăm, spune președintele. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea domnului Arsenis se respinge. Iar acum votăm propunerea legislativă. Vot prin apel nominal să deschis votul. Se cierrăm. S-a închis votul. Propunerea se adoptă. Samos al informe Gardini sobre... Trecem acum la raportul Gardini referitor la mecanismul de protecție civilă. Votăm în bloc uh, numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul numărul 2 devine caduc și votăm drept urmare Propunerea comisiei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm proiectul de rezoluție legislativă, avem două amendamente, 107 întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 108. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum Votăm rezo uh, rezoluția legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum raportul domnului Sanchez Presedo. Contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale. Amendamentul 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm propunerea în sine, pentru împotriva abțineri se adoptă și acum vot cu apel nominal referitor la rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Murphy. Importurile de orez originar din Bangladesh. Votăm în bloc 1 până la 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Numărul 13. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 13. Votăm acum propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Re rezoluția legislativă. Domnule Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. În baza regulii 57, aliniatul 2 din regulamentul de procedură, aș solicita să nu votăm referitor la rezoluția legislativă, ci să retransmitem documentul în comisie pe baza mandatului uh, din acest plen am putea începe negocierile trialogului cu Consiliul și Comisia pentru a avea un acord în primă lectură. Mulțumesc! Mulțumim. Votăm uh, propunerea domnului Murphy. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Drept urmare, votăm acum următorul raport, raportul Grote, referitor la calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră. Votăm rezoluția legislativă direct. Vot cu apel nominal. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Acum Conform uh, solicitării colegii noastre, votăm propunerea de rezoluție referitoare la uh, deșeurile de hârtie și hârtia recuperată. În regulă? Bun. Votăm întâi amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Un moment. Votăm. Așadar, propunerea de rezoluție privire la stabilirea criteriilor prin intermediul cărora se determină condițiile în care hârtia recuperată nu se mai încadrează la deșeuri, în temeiul articolului 6. În regulă? Doamna Martinez. Doamna McGuinness, mă scuzați. Ah, Domnule președinte, încerc să vă ajut cu sarcina dumneavoastră. Stimați colegi, este ultima pagină din lista noastră de vot. Nu știu dacă toată lumea uh, și-a dat seama de asta. Președintele, orice fel de ajutor este binevenit, doamnă McGuinness, mai ales în aceste vremuri grele. Și-a dat seama, a găsit toată lumea pagina din lista de vot? Foarte bine. Bun. Amendamentul 10 atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge la limită. Votăm amendamentul 2 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la egalitate. Amendamentul 8. Mă scuzați, spune președintele. Amendamentul 8, din nou. Cine este pentru? Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția în totalitatea ei. Direct uh, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Salafranca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am vrut să întrerup votul, cerusem cuvântul de mai multe ori pentru a spune că aparatul meu de vot nu a funcționat la vot. La, nu a funcționat la, raport, la votul privind raportul doamnei Fraga. Am votat pentru. Oricum, a trecut deja, spune președintele, dar luăm notă. Deschidem următoarea um, parte a reuniunii noastre, și anume ședința solemnă cu uh, invitatul uh, nostru, domnul Ibrahim Bucar, Keita, președintele Mali.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 Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, avem marea onoare de a-l primi alături de noi pe domnul președinte Keita în plenara Parlamentului European. Țara dumneavoastră, Mali, este un stat deosebit de important pentru noi. Am fost cu toții martori la evenimentele tragice din ultimul timp, le-am urmărit îndeaproape.